Rozalesca. Mulțumesc, doamnă președinte. Președinte Zaleschi, mă scuzați. Președinția consideră că aceste măsuri de protecție suplimentare vin uh, în adăugarea uh, Ordinului de Protecție European, care va fi adoptat de Parlamentul European în curând. Împreună cu președinția care, următoare am încercat să facem mai multe propuneri pentru viitor și suntem convinși că și colegii noștri danezi vor primi aceeași susținere din partea Parlamentului European cum am primit și noi. În numele Consiliului salutăm așadar proiectul de aviz și apreciem calitatea acestui document. Eu? Now I turn to the colleague. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Kirkhope. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep prin a spune că, bineînțeles că salut această inițiativă și mă uit la ea și din perspectiva de politică internă, pentru că guvernul uh, britanic a arătat deja intenția sa de a participa la acest regulament în august anul acesta. Acestea fiind spuse, salut uh, raportul, însă sper că raportoarea nu se supără dacă fac referire la câteva aspecte din perspectivă juridică, pentru că sunt avocat și am câteva rezerve în, în ceea ce privește anumite aspecte și aș vrea câteva clarificări, dacă se poate. Este evident că acest raport merge în interesul victimelor violenței, dar în același timp merge și în interesul, trebuie să fie și un document care să susțină pe cei care trebuie să nu-i susțină pe cei care sunt uh, făptași sau făptași um, posibili supuși. Am o problemă cu această ambiguitate, pentru că, după cum vă amintiți, în Ordinul de Protecție European aveam o listă lungă de fapte penale, dar și o listă de alte fapte care nu sunt neapărat cu caracter penal în anumite state membre. De aceea, acest amestec de drept penal și civil există deja. Raportoarea ne-a spus că această măsură nu se va aplica decât în acele țări unde protecția este asigurată în general de tribunalele civile. Deci ea a subliniat uh, caracterul limitat al acestei măsuri. De fapt, întrebarea este unde ne aflăm în momentul de față în domeniul protecției împotriva omorului, de exemplu. Suntem într-o situație penală trebuie să ne încercăm să ne uităm și la aspectele de dublă, de dublu pericol. Eu cred că ar fi bună eventual o separare aici. S-ar putea ca cineva care este urmărit să intre într-un proces civil și după aceea, în urma acestui proces civil, să se constate că, de fapt, aceleași fapte sunt folosite sau judecate în alt fel în dreptul penal, cu altă ocazie. S-ar putea să vorbesc despre chestiuni care sunt inutile, dar mie mi se pare că când încercăm să amestecăm și muzica este un lucru bun, e întotdeauna un fundal foarte interesant pentru astfel de discuții. Deci întotdeauna când avem o situație Ba chiar și clopoțelele care sună mi se par foarte benefice. Mă întreb, doamne președinte, dacă ați putea să faceți o regulă, dacă muzica ar trebui să fie un acompaniator al discuțiilor noastre sau nu. Ca atunci când se mulg vacile, când este, se pune se pune muzică pentru ca să meargă mai bine mulsul. Mi se pare că întotdeauna când avem acest amestec și probabil că deputații care sunt avocați și stau aici și ascultă ce spun eu, apreciază ce spun în momentul de față. Deci întotdeauna când există acest amestec de drept civil și penal, se poate ajunge la rezultate foarte nefericite. Mă gândesc, de exemplu, la câteva incidente care au implicat fapte uh, violente atacuri violente în care făptașii aveau probleme mentale și de aceea o clari- clarificare mai, mai amplă a cazurilor cum ar fi cele de stalking ar fi, ar urma, au urmat în anumite țări, dar în unele țări aceasta este considerată ca fiind uh, o un, un caz care trebuie urmărit penal și în altele nu. Deci lucrurile nu sunt destul de specifice, după părerea mea, momentan. Însă eu salut această propunere din moment ce guvernul britanic uh, este de acord să adere la aceasta, înseamnă că există un motiv. Eu zic că trebuie să susținem această propunere, dar cred că în următoarea etapă ar trebui să încercăm să rezolvăm unele din aceste neclarități. Eu aș dori să fie mai transparent, mai clar dacă și unde începe dreptul penal, unde începe dreptul civil și unde se încheie acesta și unde există interacțiune între cele două pentru a ști dacă drepturile cuiva nu sunt prejudiciate în acest caz, care persoană care este urmărită sau care este um, propusă spre a fi urmărită. Altfel, eu cred că toți, deputa- toți avocații vor fi de acord că trebuie să apere drepturile fundamentale ale clienților lor și există diferențe în continuare în anumite țări. Doamnă președinte, deci eu susțin acest raport, dar cred că ar trebui să fim mai atenți, să analizăm mai de aproape aceste aspecte de care am zis înainte. Mulțumesc, domnule Kirkup. Domnul Foss. Ja, vielen Dank. Auch ich möchte... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea și eu să susțin acest dosar în general. Într-adevăr, și intenție bună, dar am aceleași rezerve ca și colegul meu, Timothy Kirkup. Cred că ar trebui să încercăm mai întâi să ne ținem de structura dreptului, deci de o separare foarte clară între dreptul penal și dreptul civil. Pe lângă aceasta, mă întrebam de asemenea, fiind dat că s-a ajuns la câțiva pași înapoi, într-un fel, față de recunoașterea reciprocă care exista înainte, mă întrebam, deci, dacă o recunoaștere în momentul de față este, după părerea dumneavoastră, un lucru care s-a complicat mai mult, deci dacă înaintăm ceva, trebuie mai întâi tradus și trebuie după aceea uh, supus uh, unor instituții. Am putea să ne gândim eventual la soluții mai bune în care pentru protecție și pentru, măsura, mă, pentru măsurile de protecție și pentru victimă ar fi mai simplu să primească o astfel de recunoaștere, de exemplu, printr-o soluție europeană directă, când s-a pronunțat o măsură de protecție. Este, deci, nevoie să clarificăm, după părerea mea, dacă se așteaptă să se creeze diferențe de conținut atunci când se stabilește uh, prin uh, sentință la un tribunal dintr-o țară ceva care în altă țară nu există, dar care este interpretat în țara respectivă. M-ar interesa deci să știu care este situația. Mulțumesc. First, Mrs. Griesbeck. Doamna Griesbeck. Merci bien de Vă mulțumesc foarte mult. A venit și rândul meu să o felicit pe doamna raportor pentru uh, munca ei, ușor de înțeles în ceea ce privește obiectivele, însă de, foarte complexă în, din ceea ce, în ceea ce privește aspectul tehnic și în ceea ce privește eficiența pe teren. Nu mai e cazul să regretăm faptul că nu am reușit să introducem sistemul de recunoaștere reciprocă într-un sistem global, în primul text de directivă, lucrările despre care discutăm astăzi ne vor permite să articulăm și să organizăm, uh, din punct de vedere operațional, protecția victimelor pe întreg teritoriul Europei. Poate că, bineînțeles, vor exista greutăți în ceea ce privește punerea în aplicare, să cu siguranță le vom putea rezolva. Vă reamintesc că aproximativ 75 de milioane de europeni sunt victimele unor infracțiuni săvârșite pe teritoriul Uniunii Europene și mai mult ca niciodată e foarte important să axăm atenția noastră, să ne axăm atenția asupra protecției victimelor. Eu nu am primit textul decât azi dimineață și de aceea v-aș ruga să mai permiteți puțin timp pentru a înainta, să-mi dați un mic răgaz pentru a înainta amendamente până pe 29 noiembrie. Să încerce prește rapiditatea, protecția tehnică. Mă gândesc la ideea de model unic de certificat la dispoziția victimelor. Pentru ca procesul de punere în aplicare între țara de emitere și cea de protecție să fie înlesnit. De asemenea, alte elemente care ar trebui precizate în cadrul acestei articulări atât de complexe prin definiție, deci alte elemente probabil pot fi sugerate. Vom putea colabora deci până pe 29 noiembrie, data limită amendamentelor. Salut ceea ce a spus doamna Romero, dar și ce a spus doamna Han din partea comisiei în legătură cu faptul că trebuie găsit un nivel de coerență. Trebuie găsită o coerență între texte și că trebuie organizate garanțiile suficiente și trebuie făcută o coordonare între elementele din directivă și cele din regulament. Deci, cu siguranță, până pe 21 noiembrie vom aduce câteva explicații și sugestii prin amendamente. Îi dau cuvântul din nou doamnei raportor. Dacă nu doresc alți colegi să intervină, doamnă Romero Lopez, aveți cuvântul. Mulțumesc. Le mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit, mai ales, în primul rând, Comisiei și Consiliului și, în al doilea rând, mm, apreciez foarte mult intervenția domnului Kirkhope precum și a doamnei Grisbeck și a domnului Vos. Asta deoarece procedura aceasta acum începe. E o temă foarte complexă și cu cât contribuim mai mult la acest text, cu atât vom fi mai aproape de obiectivul nostru final pe care încercăm să-l atingem. Are dreptate domnul Kirkhope când vorbește despre interacțiunea care există <coughs> între dreptul civil și cel penal. Tocmai despre asta s-a vorbit și la dezbaterea privind uh, directiva privind protecția. Da, în unele țări e drept civil, în altele drept penal, însă cu siguranță va trebui să facem eforturi și deși sfera de aplicare e dreptul civil, poate că va trebui să adăugăm ceva referitor la principiul de non bis idem Însă, cu siguranță, domnul Kirkop va pregăti niște amendamente care vor îmbogăți textul. În ceea ce privește certificatul ca procedeu unic, cu siguranță certificatul e instrumentul cel mai rapid. Și din acest motiv voi uh, ține cont de contribuția domnului Fos în legătură cu acest instrument pentru a vedea dacă putem să îmbunătățim textul prin amendamentele prezentate și doamna Grisbeck a avut o contribuție bună și e foarte important să contribuim cât mai mult. Acum, ca să reacționez la ce a spus domnul Kirkhope, în legătură cu faptul că uneori agresorul poate să sufere de pe urmă unor probleme mentale. Această chestiune trebuie văzută în contextul acestei uh, măsuri, care este o măsură cautelară. Dacă persoana respectivă are probleme mentale sau nu, va fi văzut, va fi elucidat ulterior. Însă, indiferent dacă are probleme mentale sau nu, dacă e un agresor, trebuie să fie îndepărtat de victimă. E clar că va trebui să avem mai multe garanții în cazul în care persoana respectivă suferă de o boală psihică. Și eventual va trebui să completăm asta într-un amendament, deoarece dacă problemele mentale există, gravitatea faptului e și, uh, faptul, fapta săvârșită e și mai gravă. Deci noi am încercat să îmbogățim textul de la jurii printr-un amendament care se referă la cazul în care sunt implicați minori care au nevoie de un tutore. Însă, în orice caz, aici putem să facem mai multe și eu aș dori să ajungem la un text definitiv cât mai complet cu putință. Vă mulțumesc, doamnă Romero Lopez. Vă reamintesc, dragi colegi, că termenul pentru înaintatea amendamentelor este 29 noiembrie la prânz. Iar acum trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, condițiile de intrare și ședere a cetățenilor din țări terțe în cadrul transferurilor intra-companii. Raportorul este domnul Salvatore Iacolino. Domnul raportor a trimis mai multe amendamente de compromis discutate în primul rând de către raportorii din umbră. Văd că au fost distribuite și în sală. Îi voi da în primul rând cuvântul domnului Acolino, care va prezenta amendamentele de compromis, după care președinția și Consiliul vor interveni. Bineînțeles, colegii noștri vor putea interveni și ei după aceea. Îi dau cuvântul domnului Acolino. Bine, președinte. Respectul Mulțumesc, președinte. În ceea ce privește acest punct de pe ordinea de zi, am organizat deja o serie de reuniuni în Comisia Libe pe această temă, dar ne-am întâlnit de asemenea și cu raportorii din umbră de la diferitele grupuri politice. Ultima ședință a avut loc acum câteva zile la Strasburg, deci săptămâna trecută. Și în momentul respectiv am avut ocazia să mă întâlnesc cu alți raportori din umbră, iar cu cei care nu, iar cu cei care nu au fost la Strasburg mă voi întâlni ulterior. M-am întâlnit de asemenea și cu reprezentanta Comisiei de Ocupare. Am pregătit amendamentele de compromis, număr de 21, amendamente care au fost distribuite tuturor colegilor. Eu cred că ar trebui să încercăm să ajungem la o poziție comună. De asemenea, am avut uh, contacte cu Comisia și cu Consiliul. În ceea ce privește acum amendamentele de compromis, trebuie să vă spun că ne-am gândit uh, mai ales la definiția articolul 50, articol care ne impune să definim, în măsura posibilului, o poziție omogenă cu Comisia de Ocupare, deoarece împreună cu ei suntem responsabili de aceste definiții, definiții ale stagiarilor, ale experților, ale specialiștilor. Deci sunt niște părți esențiale din acest raport. Am uh, reușit să ajungem la uh, foarte multe compromisuri. Se rea definiția cardului albastru privind lucrătorii specializați. De asemenea, au loc uh, concilieri în ceea ce privește definirea celor grupări de întreprinderi, însă cred că în ceea ce privește accesul la mobilitate între filialele înființate în țări terțe sau țări membre, deci în ceea ce privește acest acces, avem uh, un consens mai larg. Deci e vorba aici de aducerea forței de muncă calificată. Pentru specialiști termenul este de 9 luni, pentru stagiari de 3 luni. Am propus de asemenea o serie de precizări legate de sancțiunile care trebuie impuse în caz de abuz săvârșit de angajator. Există de asemenea mai multe exigențe în ceea ce privește mediul uh, de familie al lucrătorilor și de asemenea am adus lămuriri în ceea ce privește analizarea, evaluarea cererilor de permis de ședere. Statele membre sunt uh, se presupune că statele membre trebuie să garanteze de asemenea posibilitatea uh, de a lucra și pentru uh, soțul sau soția persoanei uh, transferate. E clar că anumite dispoziții trebuie puse în aplicare de către statele membre, însă nu avem cum să impunem din capul locului niște prevederi obligatorii pentru statele membre, deoarece principiul subsidiarității trebuie respectat. Mobilitatea intracomunitară, aici am analizat uh, dispozițiile, trebuie garantată angajarea lucrătorilor provenind din țări terțe, fără să se aducă atingere lucrătorilor din statele membre. Obiectivul este să evităm orice prevederi care ar putea include un principiu de discriminare în favoarea lucrătorilor comunitari. Deci nu avem cum să acordăm privilegii specifice unor lucrători care provin din țările terțe. Trebuie să egalită, să garantăm un tratament egal pentru toți lucrătorii. Inclusiv dacă ne gândim la statul membru gazdă pentru lucrătorii din țările terțe. Lucrările făcute până acum uh, au fost pozitive, ceea ce îmi dă motive de speranță. Bineînțeles, uh, încă nu s-au încheiat lucrările, dar sperăm să revenim cât mai rapid asupra amendamentului 21 pe care l-am propus eu și sper să ajungem la o poziție uh, cu un consens cât mai larg, pentru că astfel pe 21 ianuarie să avem un vot indicativ cu cealaltă comisie competentă. Asta pentru a le da toate șansele lucrătorilor care provin din țările terțe și pentru a ne asigura că aceste prevederi garantează competitivitatea întreprinderilor permițându-le în același timp să beneficieze de expertiza importantă de care au nevoie. Toate aceste elemente sunt un um, sinonim de creștere puternică și știți care este situația actuală. Întreprinderile au fost grav afectate de situația actuală. Le mulțumesc raportorilor din umbră, colaboratorilor, secretariatului, le mulțumesc tuturor am colaborat foarte bine și cu diferitele președinții și, bineînțeles, cu Comisia. Doamna președinte, voi încheia aici și aștept uh, contribuțiile colegilor <clears throat> pentru a putea continua această procedură. Mulțumesc acum din partea președinției poloneze, doamna Schiba are cuvântul. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Aș dori să comentez în ceea ce privește situația din Consiliu. Momentan, sau până în prezent, au avut loc trei uh, reuniuni ale grupurilor de lucru relevante. Uh, ne ocupăm de directiva în uh, chestiune. Una dintre întâlniri are loc chiar acum, de fapt. Uh, Apoi, în 2 decembrie, săptămâna viitoare, va mai avea loc o reuniune pe uh, marginea aceleiași directive. Mai mult, pentru că există aspecte care trebuie discutate la un nivel politic mai înalt, săptămâna trecută, două asemenea aspecte au, avut, au fost discutate în timpul reuniunii uh, Comitetului Strategic pentru Azil. Acesta a fost domeniul de aplicare al directivei um, supusă discuției și mobilitatea pe termen scurt totodată. Mai e nevoie de o explicație în ceea ce privește uh, săptămâna viitoare. Aceeași, uh, același comitet se va ocupa de definiții, aceleași definiții menționate și de raportor. În ceea ce privește situația din Consiliu, și cele trei aspecte majore, care sunt cele mai importante, mai avem nevoie de câteva explicații în acest sens. Deci, definițiile sunt prima uh, problemă. Trebuie să discutăm dacă optăm uh, pentru definițiile specificate în acordul GATS sau uh, rămânem la compromisurile convenite uh, până în prezent și la definițiile din text, uh, textul ca atare. Statele membre sunt împărțite cu privire la această chestiune. În ceea ce privește domeniul de aplicare al directivei, uh, de curând, o serie de state membre au uh, înaintat o propunere cu privire la cei care nu sunt incluși în directivă, cei care nu îndeplinesc uh, cerințele de reședință sau de intrare ca um, persoane transferate în cadrul aceleiași companii și aceste state membre solicită o altă soluție Mm, spațiu de manevră. Nu trebuie să fie neapărat un sistem paralel, dar un sistem care să răspundă nevoilor acelor uh, persoane care nu sunt transferate în cadrul aceleiași companii. Poate ei ar putea fi calificați drept uh, quasi uh, PTC, persoană transferată în cadrul aceleiași companii. În moment, pe moment rămâne problema mobilității pe termen scurt. Aici putem vedea deja o uh, vastă majoritate întrunită care spune că, în ceea ce privește mobilitatea, la până trei luni trebuie să oferim uh, cele mai vaste posibilități pentru uh, lucrătorii uh, PTC, cel mai larg acces la mobilitate, pentru că nu vrem ca ei să fie împovărați de obligații administrative suplimentare. Prin urmare, noi sperăm să atingem un progres mai mare în următoarele reuniuni, avem în vedere mai multe reuniuni și cu raportorii și sper ca în curând să putem să vă informăm despre evoluțiile rapide din Consiliu. Președinte, mulțumesc, doamnă Zimber. Îi dau cuvântul doamnei Schmidt din partea Comisiei acum. Mulțumesc frumos, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, domnului Iacolino, raportorul, pentru excelenta cooperare și din trecut și pentru Uh, faptul că am reușit să evoluăm cu privire la acest dosar atât de important. Sperăm ca în uh, curând să ajungem la un acord cu privire la o directivă ambițioasă, uh, Uh, în ceea ce privește persoane transferate în cadrul aceleiași companii. În acest moment pot să vă ofer doar uh, o reacție preliminară la amendamentele de compromis, dar în general ele sunt um, pe aceeași linie ca și obiectivele um, directivei, care dorește și ea să stimuleze competitivitatea și să stabilească norme clare pentru persoane transferate în cadrul aceleiași companii. În ceea ce privește definițiile, după cum am spus deja, pentru noi este important să avem definiții suficient de flexibile, dar, pe de altă parte, care nici să nu fie ambigue. Aceasta este direcția în care am vrea să ne îndreptăm, dar să nu uităm totodată că nu, persoane transferate în cadrul aceleiași uh, companii nu sunt deținători de carduri albastre înalt calificați. Uh, cu privire la alte chestiuni, uh, amendamentele de compromis merg mai departe decât uh, a intenționat Comisia, uh, de exemplu în ceea ce privește reuniunea, reunificarea familiei și în ceea ce privește tratamentul egal. De asemenea, Comisia a propus normele aplicate pentru lucrătorii detașați, deoarece până la urmă asta sunt și uh, persoanele transferate în cadrul aceleiași companii. Acestea sunt observațiile mele preliminare. Aș mai putea adăuga ceva vis-a-vis -vis de discuțiile din Consiliu. Sigur, Comisia dorește să aibă o directivă ambițioasă, și în ceea ce privește domeniul de aplicare, ceea ce înseamnă că aceia care nu intră în, uh, sub incidența directivei pot avea alte permise care nu sunt permise PTC, dar uh, pe de altă parte nu vrem nici să creăm uh, sisteme paralele, adică dacă cineva nu îndeplinește criteriile directivei, atunci uh, ei intră într-un sistem național și nu uh, sub incidența directivei ca atare, pentru că altfel nu ajungem la obiectivul de armonizare. Un alt element important este mobilitatea în interiorul Uniunii Europene. Este una din plusvalorile acestei directive. Sigur, dacă mobilitatea intercomunitară este slăbită, atunci uh, unul din obiectivele directivei nu poate fi îndeplinit. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc, doamnă Schmidt, spune președinta. Să începem acum discuția. Mai întâi o să-i dau cuvântul doamnei Iaconsari, raportoarea din Comisia pentru Ocupare. Mulțumesc frumos. Uh, o să vorbesc în finlandeză pentru că văd că avem o echipă de interpreți excelentă. Este un text legislativ foarte complex. Avem un compromis între Comisia uh, Libe și Comisia uh, pentru Ocupare și am uh, dezbătut pe larg aceleași uh, chestiuni. Este un text foarte pozitiv, uh, care ajută strategia Europa 2020 și aduce personal calificat din țările terțe în Europa, reducând birocrația legată de mobilitate. Însă, sigur că există și probleme, iar principala, din punctul meu de vedere, este că acum există atât de multe moduri diferite de promovare a mobilității din țările terțe, încât eu personal nu aș vrea să fiu în uh, sectorul, în departamentul de resurse umane al unei companii care analizează opțiunile directivei uh, pentru persoanele transferate în cadrul aceleiași companii, pentru că lucrurile sunt încă foarte complicate. Ca pachet este un lucru bun. În ceea ce privește definițiile, Comisia pentru Ocupare caută un compromis și uh, este important ca aceste definiții să nu fie prea mm, legere, să nu creăm o altă cale pentru recrutarea greșită a personalului, dacă pot folosi acest termen. nu trebuie să ducă la salarii de dumping sau la um, reducerea drepturilor sociale și nu trebuie să fie nici prea restrictiv. Uh, deci suntem aproape de un compromis în ceea ce privește definițiile în comisia noastră, dar există o problemă uh, despre care trebuie să vorbim, și anume sectorul construcțiilor. Pentru că acest sector este vestul sălbatic al Europei, dintr-un anumit uh, punct de vedere. Am discutat cu angajatorii, am da, discutat cu angajații și am văzut că uh, ei uh, vorbesc cu o voce unanimă, propunând ca sectorul construcțiilor să fie exclus din domeniul de aplicare al directivei, pentru că dacă nu s-ar crea probleme suplimentare și atunci ideea mea a fost ca acest sector să fie exclus, după cum au solicitat ei, din domeniul de aplicare al directivei ca atare, la nivelul principiilor nu este o idee nemaipomenită, dar, dată fiind unanimitatea vocilor acestui sector, ar fi un lucru justificat. Este o chestiune care, asupra care încă se deliberează oricum. Important este și aici Comisia de Ocupare a ajuns la un consens larg, și anume că conceptul cheie al acestei directive trebuie să fie tratamentul egal. Cu alte cuvinte, ce înseamnă acest tratament egal? El înseamnă că oamenii trebuie să obțină același salariu pentru aceeași muncă în aceeași țară, pe aceeași poziție. În ceea ce privește detaliile tratamentului egal, sigur că vor apărea probleme și domnul Iacolini a atras atenția asupra câtorva dintre ele, uh, de exemplu pensiile și uh, asigurările sociale. Și această chestiune este una foarte complicată. De aceea ar fi bine dacă am fi suficient de ambițioși, ambițioși încât să avem mai multe directive bazate pe aceeași filozofie vis-a-vis -vis de interpretarea tratamentului egal și a uh, legislației uh, europene în general. De aceea, în comisie și cu raportorii din umbră și cu alți uh, membri interesați, am discutat despre relația definițiilor din această directivă cu definițiile din alte directive care folosesc noțiunea permisului unic și cu directiva privind permisul unic. Mai mult, un alt lucru pe care um, îl avem în vedere este problema uh, legată de tratatele bilaterale și rolul lor. Care trebuie să aibă prioritate? legislația europeană va avea prioritate asupra tuturor celorlalte texte legislative. Cum rămâne cu acordurile bilaterale în acest context? Și trebuie să ținem seama de faptul că legislația trebuie să fie atât de clară, atât de cât mai clară și mai consecventă cu putință. Și uh, cu privire la acest lucru aș vrea să ascult și părerea Comisiei care este relația între legislația europeană și tratatele și acordurile bilaterale. Uh, am adus în discuție o serie de probleme, dar uh, în linii mari, această directivă este un lucru bun. Și ea stimulează competitivitatea, o strategie exprimată în toate documentele um, europene. Mulțumesc, doamna Iaconsari. Am șase colegi pe listă care ar dori să intervină. Mrs. Sargentini, Mr. Bronze and Mrs. Ernst. Uh, now then I give the floor to... Dau cuvântul atunci mai întâi domnului Kirkhope. Domnul președinte, în primul rând, aș dori să felicit pe domnul Iacolino pentru activitatea depusă și să salut și abordarea sa foarte constructivă la acest dosar. De acord cu o mare parte din ceea ce a menționat dumnealui, este foarte important, în mod evident, să avem o abordare pozitivă, să încercăm să ajutăm companiile să-și găsească angajați care sunt potriviți pentru scopurile lor și cred că un cadru de transfer intracorporații ar fi foarte bun nu numai pentru afaceri și, afaceri și pentru oameni, ci în general și pentru economia europeană. Am însă o întrebare. E vorba însă despre calendar și despre uh, perioadele de timp necesare pentru a vorbi despre calificare și experiență profesională. Cred că formarea profesională, calificarea este un lucru extrem de important și trebuie să încurajăm oamenii să obțină aceste calificări, mai ales în domeniul noilor tehnologii. Dar, doamnă președinte, există foarte multe persoane tinere, talentate, care lucrează în domeniul IT, în matematică și în științe, pentru a numi doar trei din aceste domenii, care s-ar putea să fie încă în formare în momentul de față, dar care au nevoie, după părerea mea, să aibă ocazii în care aceste perioade de timp nu mai, uh, să nu mai conteze neapărat. Trebuie să avem încredere în întreprinderi, să că ele știu ce este cel mai bine pentru ele. Aș vrea însă să spun că longevitatea în serviciu nu este, după părerea mea, cel mai bun criteriu pentru a alege un candidat pentru un anumit post. Am văzut când am lucrat eu în economie, în afaceri și văd acest lucru și în Parlament. Cred că ar trebui să încurajăm tinerii, mai ales, și să îi uh, punem pe ei în față la crearea viitorului uh, tehnologiilor noastre. Orice altceva mi s-ar părea un lucru la care n-ar trebui să um, ne uităm cu precădere. Mulțumesc și felicitări domnului Iacolino. Mulțumesc, doamna Blinkeviciute. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu Iacolino, mes tikrai. Vreau să mulțumesc domnului Iacolino. Colaborarea noastră merge foarte bine. Am avut foarte multe întâlniri în legătură cu acest raport și uh, am uh, menționat multe aspecte la care suntem de acord, am putut încheia și câteva compromisuri și sper ca și Comisia să ne susțină. Vreau să vă atrag atenția însă asupra unor aspecte în parte care au fost discutate și la Strasbourg săptămâna trecută. În primul rând, amendamentul numărul 19, egalitatea femeilor care trebuie garantată pentru ca ele să poată să-și aleagă meseria și pentru a putea reconcilia viața profesională cu viața privată. Astfel, ele pot avea șanse mai mari pe piața muncii. Iar în uh, amendamentul de compromis din partea domnului Iacolino se propune ca statele membre să stabilească prevederile de, pe baza cărora este angajată o persoană. Există mai multe situații cu care ne-am confruntat, situații diferite, și nu vom putea crea condiții egale pentru membrii unei familii, de exemplu, din țările terțe, în țara în care va fi primit respectivul în entitatea gazdă. Sper ca să ajungem la un compromis însă, iar în legătură cu amendamentul 19, care se referă la permisul de muncă al uh, resortisanților țărilor terțe, se propune ca și ceilalți uh, reprezentanți ai familiei respectivului să poată să primească un permis de ședere. Aceasta duce la faptul ca familiile să poată să fie reîntregite și să rămână împreună. Cred că ar trebui să ne hotărâm și cu privire la sistemul de transfer uh, în cadrul uh, Uniunii Europene, nu neapărat în același companie, eu propun să ne bazăm pe principiul entității gazdă și să garantăm aceleași condiții de muncă. Reprezentantul Comisiei, reprezentanții Consiliului și colegii mei au vorbit exact despre acest punct și este important să folosim definiții comune care nu sunt prea flexibile, care nu sunt nici prea limitatoare și care sunt ușor de înțeles. Fiecare trebuie să știe despre ce este vorba. Atunci când un lucrător este transferat sau la un cadru de conducere sau la un trainee, la un stagiar. Și de aceea am înaintat mai multe propuneri prin amendamentele de compromis în ceea ce privește această definiție și în legătură cu cadrele de conducere de specialitate. Sunt stabilite condițiile lor de muncă și condițiile salariale și sunt de acord cu această propunere. În legătură cu situația dinaintea detașării unor uh, cetățeni către statele UE și cu privire la calendarul care este prevăzut pentru acest transfer, eu zic că am putea accepta o perioadă de 9 luni, deși s-ar putea accepta și un alt cadru de timp, de exemplu 6 luni sau 12 luni. Oricum o fi, Experiența profesională este foarte importantă la transfer și suntem de acord deci cu aceste propuneri și în domeniul acesta oricum o fi, eu zic că documentul mai necesită puțină șlefuire și după aceea poate deveni un document foarte bun. Ceea ce spunea doamna Iaconsari cu privire la sectorul construcțiilor și excluderea sectorului construcțiilor din domeniul de aplicabilitate al acestei directive în propunerile de amendament ale raportorului. Nu, este, nu se deduce așa ceva din ele și eu mi-aș dori mai multă claritate în legătură cu sectorul construcțiilor. Cam atâta din partea mea și cred că vom avea un document foarte bun. Thank you very much. Doamna Wickström, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult colegilor noștri, Iacolino și eh, celorlalți colegi care au lucrat la acest dosar. Este un dosar foarte important pentru că lumea noastră globală necesită mobilitate și flexibilitate și trebuie să permită oamenilor să se ducă să trăiască, să muncească, să iubească în alt uh, stat decât cel în care au fost uh, născuți. De asemenea, trebuie să vedem cât de importantă este această mobilitate pentru companiile care se dezvoltă transnațional. Trebuie să evităm însă să adoptăm definiții prea restrictive care de fapt ar elimina anumite categorii din domeniul de aplicabilitate al directivei, ar trebui să susținem faptul ca lucrătorii mobili detașați să poată fi susținuți de familia lor și acompaniați. Trebuie deci să deschidem uh, accesul pentru piața muncii și pentru familiile acestora. Așa trebuie să se întâmple în acest dosar și în alte dosare care sunt în competența comisiei noastre. Salut armonizarea la nivel european uh, pe tema regulilor în acest domeniu și sunt pentru adoptarea unui pachet uh, foarte amplu pe migrația legală suntem recunoscători pentru abordarea pozitivă a domnului Iacolino. Sper ca aceste prevederi să se pună în, mișcare cât mai repede, transferul în cadrul aceleași întreprinderi este un lucru extrem de important pentru prosperitatea europeană, dincolo de criza financiară cu care ne confruntăm acum. Este extrem de important să avem o viziune pentru Uniunea Europeană și pentru viitor și să folosim toate instrumentele care ne stau la dispoziție, cum ar fi ICT-urile, transferurile în cadrul companiilor, pentru a atinge scopul de prosperitate și creștere pentru Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Wikström, doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Felicitări domnului Iacolino, care a reușit să aducă compromisuri care par să îi satisfacă pe mulți dintre noi majoritatea dintre aceste compromisuri mă bucură pe mine, cel puțin. Am câteva comentarii succinte. Ce spuneam și înainte, mi se pare că sancțiunile împotriva angajatorilor sunt extrem de importante. Dacă vrem să ne asigurăm că legile pe tema migrației uh, muncii sunt respectate, trebuie să ne asigurăm că angajatorii să știe exact ce le permite legea și ce nu le permite. Și deci în dezbaterea noastră vorbim în principiu despre sancțiunile împotriva angajatorilor, angajaților și ce ar putea greși ei când uh, sunt transferați, dar de fapt trebuie întotdeauna să menținem un contact foarte strâns și cu angajatorii, un contact pozitiv, bineînțeles, dar și un contact uh, prin intermediul sancțiunilor. Mă bucur că ați integrat și remarcile dumneavoastră despre sancțiuni în compromisul uh, numărul și nu mi-amintesc, iată că l-am găsit în compromisul, nu, în amendamentul 15 și am o dorință pe care aș dori să mi-o exprim acum. În continuare dăm statelor membre posibilitatea de a obține aceste sancțiuni uh, împotriva angajatorilor, neobligându-le să facă acest lucru. Se vorbește despre faptul că statele membre pot, deci mei, și ar trebui să scrie shell, deci trebuie să fie subiectul monitorizărilor și inspecțiilor periodice, mai ales la fața locului, la locul de muncă. Acestea sunt esențiale pentru ca să știm dacă lucrătorii lucrează, care lucrează cot la cot uh, din diferite state membre, sunt tratați egal indiferent de naționalitatea lor. În ultimul dumneavoastră amendament de compromis 21, punctul 4, menționați bazele pe care s-ar putea ca un, o persoană transferată în cadrul aceleași companii să nu beneficieze de aceleași drepturi și una este migrația, pentru că întotdeauna aceasta a fost uh, una dintre bazele noastre și anume că acești uh, ICT nu iau locul unei persoane locale, ci ei nu fac decât să fie transferați în cadrul aceleași companii dintr-un loc în altul pentru a interveni la o nevoie a uh, companiei respective în interiorul Uniunii Europene. Nu ar trebui ca persoanele transferate să, uh, să fie supuse unei discriminări din acest punct de vedere. Am o întrebare pe baza amendamentului 2, în care vorbeați despre un nou punct în, la capitalul subscris, iar votul pe tema capitalului partajat. Această chestiune mi se pare încă neclară. Aș vrea să ne înaintați acest text nou, pentru că nu văd care este contextul politic. Și ultimul meu comentariu, dacă îmi permiteți, doamnă președinte, aș dori de asemenea să știu părerea Comisiei cu privire la volumul de admisie ca regulă care se aplică în cadrul transferurilor intracompanii și în cadrul acestui regulament. Mulțumesc. Thank you, Mrs. Argentini. Mr. Bron. Vă mulțumesc, domnul Bron. Thank you. Uh, critic, critic... Cei care critică capitalismul fac o caricatură a lucrătorilor ca fiind niște simpli factori de producție în loc de niște ființe umane. Când ajungem la acești transferați intra companie, resurse umane, Uh, cădem în aceeași caricatură. Vă reamintesc, oamenii sunt niște ființe, nu doar resurse umane. Așa, acești uh, ICTs, acești detașați, a, se cere accesul pe piața, muncă, pe piața muncii pentru familiile lor. Ei bine, așa nu am asigura o detașare temporară, ci o stabilire permanentă. Acest ICT este un eufemism pentru o imigrație necontrolată, deoarece odată ce ajung aici, rămân aici. Cei care critică capitalismul spun că mediul de afaceri dictează agenda politică. Ei bine, tocmai asta vedem acum multinaționalele ne dictează nouă niște legi pe care trebuie să le adoptăm pentru a înlezni imigrația uh, pe din afara controlelor obișnuite. De ce e nevoie de imigrație? Ei bine, ni se spune în acest document, printre altele, pentru că întreprinderile au nevoie. Ființele omenești sunt aici pentru a le sluji companiilor. Marx, uh, deci ceea ce spunea Marx la extrema stângă, este prescris practic și pus în faptă de aceste companii. Alegătorii noștri au îngrijorări, nu doar pentru că își pierd locurile de muncă dintr-o concurență din afară, ci pentru că vor fi dați la o parte de așa, deoarece așa cere globalizarea. Globalizare care cere ca oamenii să fie mutați ca piesele de șah dintr-o parte în alta, iar politicienii nu fac decât să le înleznească companiilor toate acestea. Vă mulțumesc, doamna Ernst. Mulțumesc. Nu cred că ar trebui să ne îngrijorăm atât de mult de ce se întâmplă și să ajungem să-l cităm pe Marx. Câteva comentarii. Aș vrea să știu despre ce este vorba. Dorim o înlesnire a acestor transferuri intracompanie. Avem competitivitatea în joc, avem și principiul legalității de tratament și, bineînțeles, ne dorim ceva uh, care să poată fi pus în practică. Prin urmare, problema care ne punem este legătura dintre toate acestea. Câteva comentarii. În primul rând îi mulțumesc raportorului pentru munca făcută, îi mulțumesc și pentru dezbaterea pe care am avut-o și pentru faptul că uh, s-au uh, exprimat mai multe puncte importante. E clar că nu vom ajunge niciodată la un text uh, care să-i mulțumească pe deplin uh, pe toți colegii. Eu am văzut anumite îmbunătățiri, însă cred în continuare că lipsesc anumite lucruri. Îngrijorările noastre există în continuare. Nu știu de ce contractul ar trebui să fie de o durată minimă de un an și așa mai departe. Nu putem înțelege așa ceva și mă gândesc de fiecare dată la propria mea țară și la problemele majore pe care le vom avea în legătură cu punerea în aplicare. Următorul lucru. Un alt lucru extrem de important este bariera respectivă. Termenul de 9 luni, avem și limitările care se introduc. Deci, amendamentul 8 la articolul 3 Uh, merge în această direcție, nivelul de educație, 5 ani și experiență profesională, însă nu știu cum poți justifica, de exemplu, de fiecare dată această experiență de 5 ani. Dovada angajării. Aici uh, s-a redus termenul de la 12 la 9 luni. E un compromis. Însă cred totuși că ar trebui să ne întrebăm în ce măsură e util așa ceva aici, în acest text cât de bine, la ce folosește să avem aceste limitări. Noi credem că e bine să se introducă sancțiuni și inspecții. Doamna Sargentini spunea că e a, absolut necesar să introducem inspecțiile, da, e o idee pe care trebuie să o preluăm, însă ar trebui să o consolidăm într-o câtva. Tratamentul corect acum. Asta ar trebui să semne mult mai mult decât ceea ce avem în directiva privind detașările. E vorba de aceleași condiții de lucru. Și de aceea noi propunem doamna Blichenviciute și doamna Sargentini, deci noi încercăm să venim cu mai multe propuneri pentru a soluționa textul de la articolul 15 și 16. Deci sunt niște amendamente care au venit mai târziu, însă vă rog foarte mult să le analizați. E vorba de tratamentul corect la locul de muncă și ar trebui uh, să se aplece aceleași condiții ca și cele din uh, convențiile colective de muncă. Acum, reîntregerea familiei. E bine că ne ocupăm și de acest aspect. pentru cei care vor să vină să lucreze aici, însă, în general, ar trebui să ne punem întrebări în legătură cu faptul dacă vrem ceva mai generalizat aici sau nu. Vrem ca oamenii să participe la aceste transferuri uh, intracompanii și de aceea e nevoie de niște regulamente pentru familiile lor, regulamente pe care să le putem folosi, deoarece dacă vorbim despre competitivitate, nu trebuie să uităm că cei care uh, se vor muta transfera, se vor transfera, trebuie să fie motivați și încurajați și trebuie să știe că nu vor întâmpina probleme în așa duce aduce și familiile cu ei. Deci ar trebui să reanalizăm acest aspect. Iar acum sancțiunile la adresa companiilor. Da, mi se pare că textul este foarte bine formulat, așa ne-l dorim. Și mă opresc aici deocamdată. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă Ernst. Înainte de a-i da din nou cuvântul domnului raportor, voi ruga comisia să răspundă la întrebările adresate de către doamna Iaconsari. Thank you very much, Madam Chair. Um... Uh, as I mentioned already, yes. Mulțumesc. După cum am menționat și ieri la Comisia de Ocupare, Comisia a spus că nu ar trebui să vorbim despre legislația aplicabilă în domeniul securității sociale. Însă aici e vorba de legătura cu acordurile bilaterale, care pot prevedea asigurarea din țara de origine poate fi menținută în aceste cazuri. De ce s-a propus asta? Acordurile bilaterale s-ar putea aplica doar dacă asigură un tratament mai favorabil lucrătorului respectiv. Asta e ideea pe care o aveți dumneavoastră, o idee interesantă pe care o putem analiza mai în detaliu. Nu se regăsește în propunerea comisiei, însă cred că am putea să o discutăm. Vreau să revenim la alte chestiuni. Volumul de admisii. Bineînțeles, statele membre au competența de a stabili volumul de lucrători din țările terțe care vin să lucreze în țările UE. Însă când stabilesc acest volum trebuie să respecte și acordurile comerciale internaționale. În sfârșit, experiența profesională. Am văzut și noi acest element în amendamentele de compromis, faptul că se ceră o experiență minimă de 5 ani. Uh, young people, especially ar putea fi excluși tinerii aici, mai ales în uh, domeniul tehnologiilor informației, deci cred că ar trebui să ne gândim mai mult la acest aspect. Vă mulțumim, doamnă Schmidt. Îi dau din nou cuvântul domnului Iacolino. Bine, grație, președinte. am ascultat Mulțumesc. I-am uh, ascultat pe toți cei care au luat cuvântul Începând cu doamna Iacon Sari, apoi doamna Blinkeviciute, doamna Wikström, doamna Sargentini, domnul Bronze și doamna Ernst. Contribuțiile tuturor au fost uh, semnificative și au adus uh, observații utile pe care atunci unde vom putea le vom uh, lua în considerare. De asemenea, s-au deschis noi căi, de, noi perspective asupra cărora va trebui să, mm, pe care va trebui să le mai analizăm. Eh, s-a spus deja că sectorul construcțiilor eh, se exclude. Încercăm ca negocierile să se desfășoare într-o manieră cât mai amplă. Eh, m-am întâlnit și eu cu grupuri de mm, angajatori și de lucrători, fiecare au poziții diferite. Eu cred că dacă vrem ca această directivă să aibă un domeniu vast de aplicare, atunci nu trebuie să excludem industria construcțiilor. Și asta pentru că ea, face, ea reprezintă un procent semnificativ din uh, industria totală și uh, fluxurile de migranți în acest uh, domeniu sunt semnificative. Poate uh, nu am fost suficient de uh, clar mai devreme. Uh, deci confirm că ea, acest sector ar trebui inclus. Nu cred că ar trebui să lăsăm pe din afară. Nu știu dacă m-am exprimat suficient de clar mai devreme. E necesar uh, tratamentul legal și în ceea ce privește contribuțiile la asigurările sociale. Uh, unii au vorbit despre impactul uh, asupra sistemului de asigurări sociale și de pensii. Apare atunci nevoia asigurării unor contacte adecvate cu țările de origine prin acorduri, uneori acorduri bilaterale, Uh, prin care se adoptă mm, uh, norme diferite, în timp ce noi încercăm să mm, oferim condiții favorabile, mai ales pentru tineri, după cum spunea și domnul Kirkhope. Uh, Tinerele talente trebuie sprijinite pe piața muncii, trebuie să le oferim și lor o șansă corespunzătoare de a-și găsi un loc de muncă, trebuie să oferim încredere uh, și societăților. Domnul Kirkhope de asemenea a vorbit despre acest lucru și să asigurăm un nivel minim de uh, experiență profesională. Însă mai există și problema contractelor. Și aici uh, e destul de mult uh, loc de, pentru depunerea de amendamente. Vorbeam despre tinerii care au deja un contract cu compania, fac parte din sistem și cărora le oferim oportunitatea de a-și îmbogăți viața profesională, uh, mergând să lucreze pentru un alt departament al respectivei companii într-un stat membru al Uniunii Europene. Doamna Blinkeviciute spunea că trebuie să uh, acordăm acces uh, soților sau soțiilor. Uh, noi nu spunem că uh, persoanele transferate în cadrul aceeași companii trebuie să fie neapărat bărbați, pot fi și femei. Și am discutat uh, foarte mult despre acest lucru. Nu considerăm că ar trebui să existe niciun fel de discriminare nejustificată. Din contră, dacă transferăm un lucrător din Franța, în Danemarca, din Malta, în Cipru, nu putem să le spunem că soțul sau soția uh, sa trebuie să-și găsească de lucru în uh, statul uh, membru gazdă. Dacă lucrătorul vine dintr-o țară terță, ă, nu putem să-i refuzăm nici lui această oportunitate, pentru că ar fi vorba despre o discriminare nejustificată. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus vis-a-vis -vis de experiența profesională și reunificarea familiei, și anume că fa familia trebuie să primească acordul de a se muta uh, deodată. Putem schimba uh, acel shell din aliniatul 20, să spunem că statele membre uh, vor decide, trebuie să decide, deci Shell, nu May, cu privire la um, soțul sau soția um, lucrătorului transferat, sunt de acord cu doamna Wikström că metoda pe care o elaborăm acum este una care um, va fi flexibilă și care se va putea adapta. În vremuri de criză nu trebuie să impunem sistemului uh, limite suplimentare pentru că atunci el nu va mai fi competitiv. Trebuie să um, avem ca obiectiv flexibilitatea și competitivitatea sistemului uh, ca atare. Sunt de acord și cu doamna Sargentini. Subiectul uh, penalizărilor este unul uh, important și unul delicat totodată. Uh, într-adevăr, am avut numeroase discuții cu privire la acest uh, sector. Am introdus dispoziții suplimentare în lumina contribuțiilor anterioare uh, în ceea ce privește volumul admisiilor, după cum am spus la ultima reuniune a uh, raportorilor din umbră, eu aș face trimitere la articolul 79, alineatul 5, în care se stabilește uh, principiul general uh, în ceea ce privește uh, fluxurile de admi, um, admisie. Nu cred că în aceste circunstanțe lucrătorii din țările, terțe uh, trebuie să fie uh, ca număr disproporționat față de volumul uh, general al admisiilor. Vă reamintesc că unele dispoziții au fost de puse în termeni specifici pentru a, uh, discutând uh, termenii generale ai contractelor și mențiunea specifică făcută la plăți, a ținut de asemenea seama de sugestiile sale. În ceea ce privește cei 5 ani de experiență, ei bine, subiectul a fost tratat la compromisul numărul 4, unde am analizat experiența profesională. A mai existat uh, o altă dispoziție uh, vis-a-vis -vis de cardul albastru, dar nimic uh, nu ne obligă să ne îndepărtăm de la ideea de a analiza lucrurile din această perspectivă. Cred că condițiile minime de acces trebuie mai degrabă limitate decât extinse în ceea ce privește aplicarea acestei directive. Am vorbit despre familie, despre reîntregirea familială, iar în definiție am încercat să ajung la un echilibru, să nu fiu prea restrictiv, dar totodată nici să nu las uh, spațiu de interpretare prea mare, deschizând astfel, uh, extinzând astfel și domeniul de aplicare al directivei. Și am propus un echilibru și în ceea ce privește uh, cadrele de conducere. la eh, definiția cadrelor de conducere am introdus și ideea că s-ar putea să gestioneze un proiect uh, mare sau să aibă sarcini uh, de conducere bine definite pentru o perioadă de timp determinată și un obiectiv măsurabil. Am ascultat cu atenție ce spunea domnul Brons și îl asigur că această directivă nu este o modalitate de a eluda uh, normele de migrare mm, legală. Am încercat să elaborăm, într-un interval de timp scurt, o directivă care să poată uh, mm, face față fluxurilor de migrație legală, uh, ținând seama de piața muncii din statele membre. Nu cred că am, uh, au rămas întrebări la care nu am răspuns. Dacă uh, mă înșel, uh, vom uh, discuta în viitor despre acest lucru. Vrem să um, reglementăm fluxurile migratorii și să le permitem să reflecte nevoile pieței muncii. Am vorbit despre egalitatea de tratament, am fost de acord că și Comisia de Ocupare are un mandat aici, am discutat despre sancțiuni, despre penalizări, vrem să evităm orice posibilitate de abuz, este un element foarte important. și astăzi trebuie să analizăm și ce face Consiliul cu privire la uh, această directivă. Sper ca în urma întrunirii care tocmai are loc să avem vești bune, să avem vești bune de asemenea și în ceea ce privește mobilitatea din uh, țările terțe către un stat membru. Trebuie să avem încredere și între statele membre iar uh, intervalul de timp trebuie să fie unul bine definit de maxim 3 ani. Știm că lucrătorii pot uh, să se mute dintr-un stat membru în altul, cu condiția ca statul gazdă să nu trebuiască să își asume o povară dacă persoana respectivă nu se mai întoarce în statul de origine. ei uh, pot uh, folosi respectivul lucrător doar uh, în scopurile stabilite în directivă. Sper că am ținut seama de toate aceste aspecte în amendamentele de compromis. Um, sigur că mai este loc și orice um, alt amendament poate fi amendat în continuare și sper că în 25 ianuarie să reușim să venim cu o, propun o propunere care să poată fi acceptată pe larg. În ceea ce privește definițiile, sper să ajungem la un punct de vedere omogen, esențial pentru îmbunătățirea cooperării între cele două comisii și sper totodată ca în cele din urmă să ajungem la obiectivele pe care ni le-am stabilit. Președinta, mulțumesc, domnule Iacolino. Vreau să vă reamintesc că votul de orientare este programat pentru ianuarie anul viitor. Mulțumesc colegilor pentru participare activă de asemenea și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, votul. Vom începe fix la 11:45. deci mai aveți 3 sau 4 minute de pauză. colleagues, let's uh, continue the, the meeting and uh, start the vote. We have, oh sorry, <laughs> we have three... Uh... Dragi colegi, haideți să începem voturile. Avem trei rapoarte pe ordinea de zi. Primul raport, propunerea de regulament a Parlamentului și uh, a Consiliului de modificarea regulamentului 1931 în ceea ce privește includerea zonei Kaliningrad și a anumitor districte administrative poloneze în zona de frontieră eligibilă. Nu avem niciun amendament la acest raport. Deci eu propun să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă, clar. Avem nevoie de un vot electronic la sfârșit. Deci, aveți cartela de votare? Nu. Doamna Sargentini trebuie adăugată tot timpul. Nimeni altcineva. Bine, am votat acum, deci s-a deschis votul și s-a închis. Unanimitate. Avem o abținere. Bun, trecem mai departe la următorul raport. Propunerea de directivă cu privire la dreptul la informare în cadrul procedurilor penale. Vreau să o felicit pe doamna Sipel pentru că am ajuns atât de repede la această fază și pe toți raportorii din umbră care au susținut-o în negocierile foarte dificile cu Consiliul pentru a ajunge la un acord. Înainte să votăm propriu-zis, vreau să anunț că a existat un acord între toți raportorii din umbră de a considera textul în engleză a acordului consolidat cu Consiliu pentru a vota. Vot, deschid acum votul, amendamentul 100. 45. Votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă în mod evident. Trebuie un vot electronic acum pe rezoluția legislativă. Închidem votul. Închidem votul. 46 pentru și 2 abțineri. Și, și două persoane suplimentare care au votat pentru, care n-au cartela. Acum trecem la <coughs> proiectul de raport cu privire la accesul public la documentele Parlamentului European. Doresc să las cuvântul domnule Cashman în calitate de raportor? Da, mulțumesc, doamnă Gal. E o greșeală în lista de votare, dacă puteți da la pagina 4, vă rog, și 5. Dacă amendamentele de compromis 7 deci dacă trece amendamentul de compromis 7, atunci și 102, 103, 104, 105 vor putea să fie caduce. Haideți să votăm acum. Două persoane nu au cartela de vot. Vom uh, folosi cartele de votare dacă va fi nevoie. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Haideți să verificăm. Oh, we are Uh, one is the uh, more. The uh, Socialists have one. Socialiștii au o persoană în plus. S-a închis votul, 36 de persoane pentru, 16 împotrivă, nicio abținere. Mai departe, amendamentul 68, acesta cade. Compromisul 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3, care include amendamentele 24, 70, 73 și 74. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Va trebui să verificăm. Verificăm compromisul 3. Se deschide votul. S-a închis votul. 33 de persoane pentru, 19 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. Trecem la compromisul 4. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, dar haideți să verificăm. Doamnă președinte, s-ar putea să fie mai bine să facem totul pe vot electronic, pentru că este destul de evident că sunt, se adoptă majoritatea. Și deci, dacă lucrurile sunt clare, atunci poate că ați putea să vă gândiți dacă nu am putea să facem vot electronic. Aș dori să verificăm atunci. Aveți dreptate. Am notat propunerea noastră. Deci compromisul 4 se votează electronic, s-a deschis votul, s-a închis. 31 de persoane pentru, 18 împotrivă, 33 pentru, 18 împotrivă și o abținere. Trecem acum la compromisul 5. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, același lucru, se adoptă. Amendamentul 27 și 41, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar, trebuie să verificăm, îmi pare rău. Deschidem votul. Se închide votul. 31, 19, deci 31 pentru, 19 împotrivă și o abținere. Vă rog să ridicați mâinile pentru că e foarte greu să văd de aici altfel. Amendamentul 81, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 28, pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Peti 4, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 30, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem amendamentul 83-86 care sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul PETI 6 este de asemenea identic, De, nu cade de fapt. Amendamentul 87, cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 31, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 88. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 89. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 6. cine pentru? Împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul... Nu, compromisul 7. Îmi cer scuze. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 34. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 35, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 107, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 114. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem mai departe la compromisul 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 123. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 124. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 125, cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul PETI 9, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul AFCO 7, cine pentru? Împotrivă. Împotrivă se adoptă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 39, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 126. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 127. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 40. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. AFCO 8. cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 a fost deja votat, de fapt, la amendamentul 27, deci trecem la amendamentul petit 10, care cade însă, și, deci, amendamentul 130. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă? Amendamentul da? Da, vă rog. Doamnă președinte, mulțumesc că am avut o discuție cu raportorul într-o etapă foarte târzie despre următorul amendament, amendamentul 131 și aș vrea să fac un amendament oral pentru a înlocui amendamentul 200, nu, numărul 200 prin numărul 50, e vorba de număr de pagini pe care îl putem uh, avea. <coughs> și domnul Cheșman e de acord. Cine e pentru acest amendament oral? Împotriva? abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul din partea PETI 12. cine pentru? Nu? Nu? Acum votăm amendamentul 131 astfel amendat pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Comisia PETI 12, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 43, cine pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 44. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 48. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, se respinge, cred, Trecem la amendamentul 50. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 51. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 52. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 53. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 54. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 1. cine pentru? Pardon, 55. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cine 4. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 57. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 58. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 5. Cine-i pentru? Împotrivă. abține, Se adoptă. 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Cine-i pentru?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 împotrivă, abțineri se respinge, 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 64 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Amendamentul 19. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66. cine pentru? Da, nu, încerc scuze, amendamentul 20 pentru abțineri. Se adoptă amendamentul 21 pentru împotriva abțineri se adoptă 67 cade și acum, da, doamna Zoma. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac un amendament pe tema regulamentului de procedură și anume să vă spun că grupul PPE va vota împotriva acestui raport și știu că avem o poziție minoritară cu această abordare. PPE-ul va da de aceea o declarație de minoritate, minority statement, conform articolului 51.3 um, și vă rog să scrieți acest lucru la procesul verbal. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Zomăr, domnul Cashman. Da, mulțumesc. Mă bucur să pot citi această declarație minoritară și mulțumesc doamnei Zomăr pentru acest punct de procedură. Înainte să trecem la votul final, vreau să vă mulțumesc pentru felul în care ați condus acest vot pe care a fost destul de dificil și ați făcut acest lucru foarte bine. Mulțumesc! Trecem acum la votul final. O să cer, vă rog, un vot electronic. să deschis votul. S-a închis votul. 31 pentru, 33 de fapt, 17 împotrivă, 2 abțineri. Mulțumesc foarte mult, domnule Cashman. Felicitări, dragi colegi. S-a întâmplat să terminăm chiar mai repede decât era prevăzut. Următoarea reuniune va avea loc pe 29 noiembrie, dragi colegi, de la 9 la 18.30. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. La revedere!